La întâlnirea sa din 11 noiembrie 2009, Parlamentul a luat act de o dorință a ridicarea imunității parlamentare, de apărare a imunității parlamentare lui Victor Ușpașici în cadrul procedurii judeciare angajate de către autoritățile Republicii Lituaniene pe care a, a, o transmiseseră Comisiei Afaceri Juridice. În 8 septembrie 2010, președintele Comisiei pentru Afaceri Juridice a informat președintele Parlamentului că această cerere trebuie acum să fie considerată caducă, având în vedere faptul că Parlamentul, în ședința sa din 7 septembrie 2010, votase ridicarea imunității parlamentare lui Victor Uspacicic în cadrul procedurilor din cauza procedurilor judiciare în respective. Procesele verbale ale acestei reuniuni vor fi transmise Parlamentului pentru aprobare la începutul sesiunii viitoare.